privire la acțiunile comunitare în domeniul vânătorii de balene. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări doamnei Atwell. Următorul punct de pe ordinea de zi, votul raportului domnului Belet participarea comunității la Observatorul European al Audiovizualului. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. Felicitări domnului raportor. Următorul punct de pe de zi, raportul FAVA, sancțiuni aplicate angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflat în situație de ședere ilegală. Votăm proiectul de rezoluție legislativă. Nu avem niciun amendament. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului raportor. Următorul punct de pe ordinea de zi, votul rapo raportului Iegle, statisticile referitoare la produsele vegetale. Votăm propunerea de regulament. Două blocuri de amendamente. Blocul numărul 1, supus la vot acest amendament, vot prin apel nominal, s-a deschis votul pe blocul numărul 1. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot propunerea Comisiei astfel adoptată, modificată. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. Supunem la vot proiectul de rezoluție legislativă. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă. Felicitări doamnei raportor. Next item is the vote on the report. Următorul raport este raportul domnului Saer cu privire la vinuri aromatizate și votăm propunerea de regulament. Două blocuri de amendamente, blocul numărul 1 de compromis. Se supune blocul numărul 1 la vot pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Propunerea com Comisiei pentru vot, pentru, împotriva, abțineți, se adoptă. Și proiectul de rezoluție legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului Saer. Trecem acum la votul următor, raportul doamnei Vandenburg cu privire la cote reduse ale taxe pe valoare adăugată. Votăm pentru o propunere de directivă, avem șapte amendamente. Mai întâi amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că va trebui să verificăm. S-a deschis votul în, pentru amendamentul numărul 1. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și amendamentul se respinge. Da, uneori e neobișnuit aici. Trecem la amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Eu aș spune că ai respins. A fost în mod clar respins, dragi colegi. Dar dacă insistați, atunci deschidem votul pentru amendamentul numărul 2. A votat toată lumea? S-a închis votul. și se adoptă. Amendamentul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. S-a deschis votul pentru amendamentul numărul 3. A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge. Acum, amendamentul numărul 5. Vom vota direct electronic pentru că se pare că rezultatul este foarte strâns. S-a deschis votul pentru amendamentul 5. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul numărul 4. Din nou, vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și este adoptat. Amendamentul numărul 6. Din nou, vot electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și este adoptat în mod clar. Amendamentul 7. Haideți să vedem cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Propunerea comisiei astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă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 Votul a patru moțiuni de rezoluții cu privire la presupusa folosirea unor țări europene de către CIA pentru transportul și deținerea ilegală de prizonieri. Votăm aici o moțiune de rezoluție înaintată de patru grupuri politice și avem amendamentul numărul 1 pe care îl supun la vot. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Și acum să punem la vot considerentul B, liniuța 4, vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge prima parte. Și acum a doua parte, devine caducă. Trecem acum la considerentul B, liniuța 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Foarte bine, atunci vom verifica. S-a deschis votul pentru considerentul B, liniuța 5. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a Închis votul și se adoptă. Se să pune la vot acum moțiunea pentru rezoluție. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Următorul raport este raportul domnului saryusz Volski cu privire la raportul anual 2007 privind aspectele principale și opțiunile de bază ale PESC. E vorba de o moțiune de rezoluție. S-a deschis uh, amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8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 împotriva, abțineri, se respinge. Amendment 3, those in favor. Amendamentul 3, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentele 4 și 7 sunt identice. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu a fost prea clar și de aceea voi uh, deschide acum votul electronic pentru verificare. Votăm amendamentul numărul 10. A votat toată lumea. S-a închis votul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 Întrerupem ședința de voturi și ne pregătim pentru ședința solemnă.